Toată lumea a votat? Atunci s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. E abgestimt. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 8 pentru, 45 împotrivă, 9 abțineri, se respinge. Trecem la viza 4, vot separat. Gegenprobe. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 3, vot prin apel nominal, s-a deschis votul.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 se respinge. Considerentul E, amendamentul 2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 8 pentru, 40 împotrivă, 16 abțineri. Trecem mai departe, la uh, propunerea de rezoluție în totalitate, pentru, împotrivă, abțineri, câteva abțineri, câteva voturi împotrivă, dar se adoptă. Trecem acum la uh, votul a șase propuneri de rezoluție privind Mexicul. Fun. Avem uh, o Moțiune de rezoluție comună din partea a cinci grupuri politice. Haideți să votăm alineatul 1, amendamentul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Gelehnt mit 8 Ja-Stimmen, 54 Nein-Stimmen. 54 împotriva, 8 pentru, 63 abțineri. Uh, amendamentul 7. Acum cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După aliniatul 10, amendamentul 3, s-a deschis votul cu apel nominal. După aliniatul 9, se corectează președintele, s-a închis votul. 7 pentru 54 împotrivă. Se respinge. Uh, amendamentul 8 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După liniatul 11, amendamentul 4, cu apel nominal, s deschis votul. Gestimt. A votat toată lumea? S-a închis votul. 7 pentru 54 împotriva se respinge. Aliniatul 12, amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Das haben alle abgestimmt. Ich schließe die Abstimmung. A votat toată lumea, s-a închis votul. 6 pentru 54 împotriva, 2 abțineri, se respinge. Considerentul A, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 7 pentru, 55 împotriva, o abținere se respinge. După considerentul J, amendamentul 6, cine pentru? împotriva abținerii. Se respinge. Și trecem la votul final al moțiunii de rezoluție. Astfel modificate, vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 57 pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul privind moțiunea finală de rezoluție privind Corea de Sud. Nu există amendamente aici, deci vot cu apel nominal pe marginea întregului text. Acum deschidem votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Moțiunea de rezoluție este adoptată. 15 50 pentru 4 împotrivă, 4 abține. Am primit poziția Consiliului la prima lectură. Avem trei luni în Parlament pentru a adopta o poziție pe marginea acestui text. Termenul este mâine, adică 12 martie 2010. Procesul verbal al acestei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la viitoarea ședință plenară. Dacă nu există obiecțiuni, atunci voi transmite delegați eh, eh, rezoluția adoptată astăzi destinatarilor. Sesiunea se suspendă. Vă urez tuturor un drum bun spre casă.